Pan Przewodniczący! Dziękuję. Good afternoon. Before opening afternoon debate, I'd like to... Bună ziua! Înainte de a deschide ședința noastră din această dimineață, aș dori să-l salut pe comisarul Barnier și să-l felicit pentru rezultatul excelent pe care l-a obținut săptămâna trecută la București devenind președinte, uh, vicepreședinte al PPE-ului. Permiteți-mi așadar să încep prin formula oficială în poloneză. Așadar, uh, ședința este reluată, iar prima dezbatere este o dezbatere comună privind piețele instrumentelor financiare. Este vorba despre raportul lui Marcus Ferber privind piețele instrumentelor financiare și abrogarea directivei 2004-39CE și, de asemenea, un alt raport al lui Marcus Ferber, piețele instrumentelor financiare și modificarea regulamentului EMIR privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele de tranzacții. Voi începe prin a-i da cuvântul raportorului Marcus Ferber, raportor pentru cele două rapoarte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, dragi colegi. Cred că cu dezbaterea de astăzi privind MIFID ajungem la uh, partea esențială a reglementărilor din acest mandat. Este vorba despre reglementarea piețelor financiare și nu numai de considerarea produselor individuale, așa cum am făcut în trecut. Vreau să numesc câteva aspecte esențiale. Anul trecut uh, am lucrat, dar nu a fost ușor. A existat și o audiere la comisie. Am uh, discutat cu toate grupele interesate și, pornind de la aceste rezultate, am lucrat pe baza documentelor și a proceselor desfășurate și am ajuns la un rezultat pe care uh, l-am pe care dorim să-l prezentăm spre vot. În primul rând, am discutat despre structura piețelor. Pe de o parte, trebuie să constatăm că în anii trecuți, în domeniul piețelor financiare, s-au făcut anumite lucruri. A fost interesul nostru ca Parlament European ca orice uh, tranzacție uh, să se desfășoare conform uh, regulilor MIFID. De aceea, printre multele condiții, a fost uh, numită și uh, această Organized Trading Facility, OTF-ul, și inechitățile trebuiau să fie aici servicii uh, tranzacționate. În ceea ce privește executarea tranzacțiilor și interacțiunea clienților, era nevoie de o desfășurare conform uh, propriei considerații. Cred că în felul acesta contribuim uh, semnificativ la îmbunătățirea serviciilor pentru instrumente OTC în cadrul legislativ MIFID. Un uh, alt subiect important de care nu s-a ținut cont în ultima MIFID a fost, era vorba despre uh, tranzacționarea algoritmică și aici a fost vorba despre stabilirea unor reguli clare, astfel încât acest domeniu, care poate să fie foarte periculos, foarte riscant și pe marginea căruia se poate specula foarte mult, să se supună unui regim cât se poate de strict, cu termene stricte uh, de respectat, cu posibilitatea testării algoritmelor, uh, cu posibilitatea supravegherii structurilor algoritmelor, cu introducerea unui așa numit uh, regim de preț minim și, de asemenea, sisteme de taxe. Un alt subiect pe care doresc să îl abordez este domeniul piețelor uh, de avertizare. Și aici uh, trebuie să ținem cont de uh, speculațiile posibile, nu trebuie să aducem o contribuție în ceea ce privește reglementările eronate. Pentru că și cei care uh, trăiesc în uh, țări terțe trebuie să aibă posibilitatea să-și mai poată cumpăra produse. Obiectivul nostru a fost să îngrădim speculațiile, dar să nu afectăm în niciun fel economia reală să existe reguli de posesie clare și reguli stricte în ceea ce privește contractele. Acestea sunt obiectivele noastre, iar cei care uh, pot să dovedească că au nevoie de un produs cu adevărat, există un position check sistem, un sistem de uh, verificare a pozițiilor și astfel ei pot să dovedească că nu intervin speculativ pe piață. Un alt subiect care ne interesează este uh, protecția deponenților. Și aici avem un spectru larg pe care l-am abordat. Vorbim despre protecția consumatorilor și a uh, deponenților. Este vorba despre nevoile anumitor grupuri țintă care trebuie să fie identificate. Nu fiecare persoană care economisește trebuie să aibă acces la toate documentele de nivel înalt există uh, nevoia de a defini anumite producte pentru grupuri ținte, stabilirea anumitor grupuri de uh, produse, consultări, uh, informări obligatorii și, de asemenea, în ceea ce privește uh, rezervele, se dorește aplicarea uh, principiului subsidiarității. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea să se adapteze în funcție de nevoile naționale. Timpul este scurt, așadar doresc în final să mulțumesc tuturor celor care au contribuit. Cred că este un dosar foarte dificil și patru minute să vorbești pe marginea acestui dosar este greu. Mulțumesc deci tuturor celor care um, ne-au ajutat la redactarea acestui dosar. Mulțumesc și comisiei cu care am colaborat bine în ultima vreme și sper ca mâine în plenară la vot să reușim să obținem un vot pozitiv. Sper ca negocierile cu Consiliul să se încheie uh, pozitiv și să putem finaliza acest dosar cât mai rapid. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum uh, dau cuvântul domnului Michel Barnier din partea Comisiei. Merci, Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Într-adevăr, salutăm reușita întâlnirii de la București. Am avut o dezbatere deosebită săptămâna trecută, pentru că vorbim acum de un subiect esențial. După cum știți și domnul Ferber a reamintit acest lucru, în agenda noastră de reglementare avem un tablou stabilit de șefii de stat în legătură cu cele 29 de texte care mobilizează Comisia și, de altfel, toți uh, parlamentarii, coordonatori și raportorii din umbră, cărora le mulțumesc. Acest element, deci, este esențial pentru piețele financiare în paralel lucrăm cu domnul Caras în legătură cu capitalizarea măsurilor prudențiale pentru sistemul bancar, astfel încât să acționăm pe ansamblul sistemului financiar cu un sistem transparent și responsabil, sigur pentru investitori și pentru uh, cei care fac economii, fără să lăsăm uh, loc uh, liberului arbitru pe piața economică, sau uh, față de ceilalți parteneri ai G20. Așa că vreau să mulțumesc domnului Ferber pentru angajamentul său, obiectivul fiind acela de a începe cât mai rapid dezbaterile în cadrul trilogului. Avem în cadrul MIFID aceleași obiective pe care le-ați enunțat și împreună cu domnul Ferber vedem că propunerile sale întăresc și propunerea noastră. În legătură cu structura pieții, Comisia și Parlamentul au același obiectiv și anume ca orice fel de negociere, indiferent că e vorba de negociere bilaterală sau multilaterală, să aibă loc într-un mediu transparent. Parlamentul a introdus definiția pieței extrabursiere pentru tranzacții uh, mici și eu sunt dispus să analizez această posibilitate, incluzând aici și categoriile OTF, Sistem Organizat de Tranzacționare, pentru piața cu acțiuni, care trebuie analizate cu foarte mare atenție. Trebuie să vedem care sunt consecințele unei astfel de modificări față de propunerea noastră. Dacă limităm negocierile multilaterale doar la piețele organizate reglementate, la platforma așa numită MTF, aceasta ar însemna că renunțăm la reformarea situației actuale, care permite tocmai uh, traderilor de frecvență ridicată să-și uh, uh, intercepteze ordinele cu ceilalți investitori. Deci trebuie să ne gândim foarte bine înainte de a limita domeniul de aplicare al OTF-urilor. Cel de-al doilea punct, negocierea în legătură cu tranzacțiile de frecvență ridicată. Dacă dorim să încurajăm migrația tranzacțiilor către platforme de negociere multilaterale și transparente, atunci, într-adevăr, ar trebui să încadrăm mai bine negocierile de frecvență ridicată, care se află de altfel pe terenul său de predilecție pe aceste platforme. Și aici pot să spun că avem aceleași obiective acest text uh, reprezintă o ocazie pentru a analiza din nou regulile referitoare la tranzacționare cu utilitate pentru tranzacționarea de frecvență ridicată pentru a aduce lichidități, însă aceasta include și un risc sistematic pentru piețe. În domeniul bancar, dorim o reformă viguroasă pentru a supraveghea și a reduce acest risc și n-ar trebui să fim mai puțin ambițioși în domeniul piețelor. Iată de ce propunerea Comisiei este de a avea reguli precise pentru responsabilizarea actorilor și care trebuie autorizați și supervizați de autoritățile competente și care se vor angaja pentru a furniza lichidități piețelor. Vreau să mulțumesc raportorului, domnul Ferber, pentru că a propus menținerea acestui punct și vreau să reamintesc că și Comisia va duce această dezbatere dincolo de Uniunea Europeană la nivelul instanțelor internaționale pentru a putea ajunge la o reglementare și la standarde comune destul de exigente. Al treilea punct, piața derivatelor pentru materii prime. Acestea nu sunt piețe financiare ca și celelalte, pentru că buna lor funcționare implică viața cotidiană a tuturor consumatorilor și știm că în anumite țări în curs de dezvoltare aceasta implică și securitatea alimentară a unei bune părți a populației. Deci, uh, specula asupra materiei prime și consecințele pe care acestea le poate avea asupra securității alimentare în anumite țări este un lucru de neacceptat. Mi-am exprimat foarte clar susținerea față de propunerea dumneavoastră care dorește să întărească regimul în legătură cu limitele și uh, oferim posibilitatea întreprinderilor comerciale să utilizeze aceste piețe, pentru că este vorba într-adevăr de o acoperire oferită. Al patrulea punct, regimul european pentru furnizarea de servicii de către companii din țările terțe. Și aici salut faptul că propunerea noastră este susținută de Parlament. Sunt convins că acest regim este mijlocul cel mai bun de a avea o reglementare eficientă a piețelor internaționale și de a evita, a evita riscuri de arbitraj din afară. Aceasta este în contextul unei convergențe reglementare la nivelul uh, G20. Domnilor și domnilor, această dezbatere importantă îmi ofer ocazia de a vă vorbi foarte succint despre două, trei puncte care sunt foarte importante pentru mine și unde trebuie să menținem standarde înalte de reglementare. În primul rând, transparența înaintea negocierilor, trebuie să fim foarte clari, să nu ne asumăm riscuri prin prevederi specifice pentru a oferi posibilitatea anumitor actori de a negocia uh, într-o opacitate absolută. Transparența trebuie să fie aceeași, indiferent de tehnologia utilizată, indiferent uh, de uh, tipul de investitor sau de tipul profesional, categoria profesională care îi aparține. În al doilea rând, referitor la investitori, dorim o legislație care să îmbunătățească condițiile de investiții, clarificând rolurile și interesele financiare ale fiecărei părți. Iată de ce, dacă ne-am întoarce la o simplă uh, divulgare a comisioanelor intermediarilor, ni se pare că nu este un nivel adecvat de protecție a investitorilor și nici de independență. Propunerea pe care o făcusem de a interzice perceperea de comisioane și gestiunea de portofolii, mi se pare că garantează mai bine securitatea și independența. Și acestea sunt mijloace unice de a atrage investitori și investiții sănătoase. Trebuie să menținem exigențele în ceea ce privește alegerea instrumentelor care pot fi considerate ca fiind necomplexe. Acestea ar putea face ca produse nepotrivite să fie vândute investitorilor. În ultim punct, accesul nediscriminatoriu, pentru că sunt convins că o concurență sănătoasă în domeniul uh, pieței uh, financiare este esențială pentru a preveni o concentrare excesivă a riscurilor în sânul infrastructurilor de piață monopoliste. Iată, domnilor și domnilor, domnule raportor, ceea ce doream să vă spun aici, bineînțeles în cadrul unui dialog care va continua între noi, vreau să-i confirm domnului Ferber disponibilitatea mea și a echipei mele de a lucra în continuare cu dumneavoastră pentru a avea un sistem exigent, riguros, uh, al acestui regulament MIFID, pe care trebuie să-l găsim împreună, să ajungem la un echilibru pentru a atrage investitorii și încrederea acestora. Vă mulțumesc! Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Mulțumesc, domnule comisar. Și acum, în numele Comisiei ITRE, dau cuvântul domnului Kramer. Mulțumesc. Această reglementare a piețelor financiare se eh, limitează la um, nu se limitează numai la sectorul industrial. Există uh, nevoie de reglementare pe piețele financiare care uh, sunt abordate prin acest pachet legislativ. Însă există um, și foarte mult acționism în acest uh, domeniu și în acest sens vine și propunerea Comisiei um, Există de asemenea anumite chestiuni care țin de definire uh, și dacă totul s-ar fi redus la acest lucru, mă gândesc la micile întreprinderi industriale, cum sunt cele din Germania sau uh, cooperativele agricole, care ar fi trebuit să fie tratate ca băncile. Uh, dacă, de exemplu, ar fi avut uh, relații de furnizare uh, cu uh, anumiți furnizori sau clienți. Și cred că aceasta ar fi o pagubă colaterală a reglementării piețelor financiare, pentru că nimeni nu este interesat până la urmă de așa ceva. Așadar, după părerea mea, este cât se poate declară că um, întreprinderile industriale trebuie tratate altfel decât băncile, pentru că um, tranzacțiile lor deservesc uh, anumite intenții și nu specula și eu nu cunosc nicio uh, întreprindere industrială care să fie relevantă din punct de vedere sistemic. Așadar, ITRE, în avizul său privind acest subiect, s-a exprimat cât se poate de clar și doresc să menționez că sunt cât se poate de bucuros că în pachetul final s-a ținut cont de aceste aspecte menționate de noi. Așadar, uh, acest aspect uh, secundar până la urmă a fost luat în considerare și iată, credem că este vorba despre un succes.

over the counter dar i alte platforme de tranzacionare a instrumentelor financiare nesupuse reglementării i supravegherii să devină transparente să protejeze interesele investitorilor i să intre sub supravegherea autorităilor de profil. vi se adresează o întrebare de la domnul martin prin cartonașul albastru o acceptați? În spatele dumneavoastră. Da. Bun. Domnule Martin, aveți cuvântul. Mulțumesc, stimate coleg. Am urmărit cu interes uh, explicațiile dumneavoastră și am o întrebare. De ce grupul dumneavoastră politic a fost de acord cu acest compromis în ceea ce privește comisioanele, în loc să se asigure că costurile vor fi transmise uh, consumatorului final. Pentru că interesele pe care le reprezentați până la urmă, în felul acesta le-ați favorizat. Cum s-a ajuns la o astfel de majoritate până la urmă? Thank you. I'm not so clear that I understand. Mulțumesc. Nu știu dacă am, între... dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră. Este o bună propunere de regulament din partea Comisiei. Mă bucur sunt gata să o sprijin în cadrul Parlamentului European. Dziękuję bardzo. W imieniu grupy... Mulțumesc foarte mult din partea socialiștilor și democraților, domnul Goebbels. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă aduc sprijinul grupului nostru. Această legislație va spori transparența, va da mai multe posibilități de intervenție pentru autoritățile de reglementare europene și naționale pentru a evita uh, specula și pozițiile abuzive. Interes, interesele consumatorilor sunt mai bine protejate acum. Transparența totală va fi uh, cuvântul cheie în ceea ce privește uh, tarifele și comisioanele. În ceea ce privește subsidiaritatea, statele membre vor avea opțiuni care merg până la interzicerea operațiunilor repo. Comisia va urmări îndeaproape această situație și va propune corec- corecții acolo unde, este ne- unde sunt necesare. Încercăm să împiedicăm specula pe, pe piețele produselor, uh, materiilor prime, produselor agricole. Se, le impun limite în ceea ce vește pozițiile pe care și le uh, pot angaja un actor sau un grup de actori. Un element uh, esențial îl uh, reprezintă încadrarea lui Trading Route tranzacționărilor de mare frecvență. Este vorba de tranzacții care eh, se pot desfășura extrem de rapid, eh, până la secunde, chiar nanosecunde. Dar eh, viteza nu înseamnă mai multe lichidități, domnule comisar. De altfel, tranzacțiile de mare frecvență nu aduc lichidități. 85% dintre aceste tranzacții nu există decât câteva mil- milisecunde. 80% din uh, ordinele emisii execu- nu devin executate până la urmă, acestea fiind executate în măsură de 20%. Iar um, restrângerea aceste, aceste, acestor speculații va fi de ajutor investitorilor pe termen lung și va sancționa pe vânătorii de prime cotidiene. Piețele financiare sunt necesare, dar trebuie să slujească economiei reale. Mulțumesc foarte mult! Din partea liberalilor și democraților, Ole Schmidt. Talman, herr comisionar, eu vreau să tacă Marcus Ferber pentru hans framgångsrik. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, și eu doresc să-i mulțumesc domnului Ferber pentru acest raport. Este un raport tehnic, complicat și este vorba de asemenea despre un compromis foarte bun la care s-a ajuns, un compromis echilibrat. Este de asemenea vorba despre uh, reinstaurarea credibilității care a fost uh, pierdută în ultimii ani de când cu declășarea crizei. Tranzacționarea cu uh, frecvență mare, nu toată lumea este mulțumită pentru că trebuie controlată astfel încât la bursă să existe tranzacții care să nu fie rău intenționate. Uh, comisarul s-a referit la aceste platforme, de asemenea tranzacțiile cu obligațiuni joacă un rol important și acestea trebuie să se realizeze în condiții adecvate. Regulile pentru uh, vânzarea produselor de economisire trebuie și ele înăsprite. Este nevoie de o competitivitate mai mare, de o mai bună libertate de selecție și de piețe de capital care să fie mai funcționale. Domnule președinte, întrebarea în ceea ce privește interdicția comisioanelor a fost cea mai dificilă în ceea ce privește acordurile la care s-a ajuns. Uh, Um, de, întrebările de natură etică nu au fost suficiente, uh, mai ales în contextul uh, produselor de economisire și în calitate de uh, liberal constat o problemă în acest sens. Pentru că o interdicție comunitară în ceea ce privește comisioanele este un pas următor dacă branșa nu se poate organiza mai bine. Atunci ar trebui să se introducă o interdicție generală privind comisioanele. Dar ne-am dori aici o legislație ceva mai severă. Riscul, odată cu introducerea unei interdicții complete, ar fi ca veniturile mai mici acestea ar duce la faptul că nu s-ar mai beneficia de consultări gratuite, de exemplu. Deci ar putea să existe consecințe secundare. În ceea ce privește um, consulta, consultanța financiară pentru investitori, aceasta trebuie să fie oferită tuturor. Transparența și deschiderea sunt foarte importante și acestea sunt necesare pentru a oferi protecție consolidată uh, în vederea cumpărării de produse de economisire. Mulțumesc domnului Ferber și tuturor raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, din partea verzilor, domnul Gigold, două minute. Dragi colegi, dragi colegi, mulțumesc în primul rând pentru buna colaborare pe marginea acestui raport. În ceea ce privește aspectele principale, avem o uh, propunere a Comisiei care merge uh, pe uh, direcția cea bună, mai ales în ceea ce privește structurile de piață. Aici va exista mai multă transparență, o transparență atot cuprinzătoare, mai ales în ceea ce privește tranzacționarea cu derivate, în uh, cadrul MIFID. Deciziile în ceea ce privește tranzacționarea de mare frecvență uh, Uh, din compromisul nostru merg mai departe decât ceea ce propusese inițial Comisia. Și de aceea merită să fie sprijinite și de către Parlament în întregimea sa, dar și subiectele care se referă la uh, o critică mare a opiniei publice și acestea merită um, subliniate. Vorbim aici despre speculațiile cu mărfuri și alimente, pentru că după o dezbatere uh, mai amplă, pe lângă în plus față de deciziile comisiei, acestea sunt, există acum reguli care sunt obligatorii în acest uh, sector. Însă mai avem nevoie de modificări pentru a acoperi aici anumite deficite, pentru a putea um, intra în de negocierile de la trialog. Mă bucur că domnul Barnier uh, așteaptă um, propunerea Parlamentului sub formă de susținere. Acum avem posibilitatea de a interzice anumite produse, ceea ce reprezintă un progres, însă, ca și până acum, nu există nicio modificare în ceea ce privește consultanța pe bază de comisioane. Uh, de aceea cred că nu ne-am uh, orientat în funcție de interesele clienților, ci uh, dominant a fost uh, produsul care are comisioane mai mari. În Germania, dar și în Uniunea Europeană, mulți consumatori au pierdut bani în acest sens. Gândiți-vă la sectorul imobiliar, la mm, ce s-a întâmplat în Italia, Spania, Germania și cred că nici în urma compromisului nostru nu se va schimba nimic în acest sector. În continuare, comisioanele vor fi aici cele cele care vor face legea. De aceea eu mi-aș fi dorit în acest domeniu niște reguli mai tari, mai puternice. Mulțumesc uh, din partea conservatorilor și reformiștilor, doamna Kay Swinburne. Mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc raportorilor și colegilor pentru munca la acest dosar. Unul dintre domeniile cele mai importante ale MIFID este acela al transparenței către piața Monechiti. Mă bucur că toate grupurile s-au pus la oaltă pentru a ajunge la un text comun care să faciliteze investițiile pe această piață și în piața de obligațiuni guvernamentale. Pentru că bancile se confruntă cu cerințe și mai mari de capital, e nevoie de o colectare de bani și de fonduri. Piața obligațiunilor este perfectă pentru acest lucru, dar structura pieței trebuie să susțină nevoile lor și nevoile de transparență trebuie să fie adecvate pentru a încuraja investițiile. Cred că textul Parlamentului face acest lucru și trebuie să vedem ce se întâmplă la Consiliu să fie același lucru. Sunt totuși nemulțumită de faptul că n-am ajuns la un acord politic pentru a garanta nivelul cel mai mare al protecției investitorilor pentru toți consumatorii din UE. Statele membre vor putea interzice stimulentele sau comisioanele și cred că e de neacceptat că alte grupuri sociale doresc să protejeze alte modele. Președintele intervine, dacă puteți, vă rog să încetiniți un pic ritmul pentru că este greu pentru interpreți. Propriul meu stat membru și țările de jos doresc să facă o interdicție totală și sper ca și alte state să facă același lucru. O înțelegere greșită ar fi că MIFID uh, este o procedură de luptă împotriva speculei de alimente. Am încercat de mult timp să uh, protejăm investitorii, așa cum s-a arătat și la G20. Avem nevoie de taxe minime și uh, alte măsuri care să fie supuse unei proceduri de supraveghere și care să permită progresele tehnologice. Însă toate acestea cu garanții pentru a oferi încredere investitorilor că nu vor fi supuși unor abuzuri pe piață. Sper și alte grupuri să mă susțină la votul de mâine pentru introducerea uh, uh, unor cerințe speciale pentru această pială. Pentru că acesta este singurul mesaj pe care putem să-l transmitem pentru a avea supraveghere pentru autoritățile de reglementare și pentru actorii de pe piață într-un mod consolidat, pentru ca toată lumea să lucreze în același fel. MIFID-ul trebuie să creeze un mediu pozitiv pentru investitori, pentru cei mici și mari și pentru companii care au nevoie să strângă bani pentru folosirea lor pe piețe. Vă mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul domnului Clute. Mulțumesc, doresc să le mulțumesc colegilor pentru buna colaborare, mai ales doresc să-i mulțumesc lui Marcus Ferber, pentru că cred că a fost o colaborare foarte bună, deschisă și corectă. De acest lucru nu beneficiem întotdeauna și am știut să apreciez acest lucru. Doresc de asemenea să mulțumesc și ONG-urilor, uh, mai ales în ceea ce privește speculațiile cu alimentele, Uh, ei s-au implicat foarte puternic, foarte intens și, de asemenea, și uh, raportorul uh, a făcut acest lucru, lucru care nu este absolut firesc, nu a fost ceva confortabil, însă, cred că în ceea ce privește acest punct, a fost foarte bine că ONG-urile s-au implicat atât de intens, pentru că astfel acest uh, material uh, al reglementării piețelor financiare, un material foarte uscat și foarte arid, a um, devenit mai accesibil și cetățenilor, a putut să fie transmis sub formă de mesaj spre exterior. Mă alătur celor spuse de Sven. Cred că este un pas important cel pe care l-am făcut uh, pe direcția speculațiilor cu alimente, însă uh, mai rămân în continuare câteva întrebări deschise. Experiența ne va arăta cum vor sta lucrurile dacă va trebui să mai corectăm ulterior. În ceea ce privește tranzacționarea de înaltă frecvență, susțin uh, ideile pe care le-am exprimat și uh, sprijin uh, această abordare. Deci acest lucru nu este firesc, însă în ceea ce privește acest aspect, am reușit cu toții împreună să ajungem la un rezultat bun. În ceea ce privește comisioanele, mă alătur din nou celor spuse până acum și acesta pare a fi un punct unde va mai trebui să adaptăm și să ajustăm puțin lucrurile, însă mâine uh, vor mai fi înaintate câteva amendamente pe această temă și vom vedea care va fi rezultatul final. Mulțumesc uh, și acum din partea EFD, domnul Helmer, un minut și jumătate. Aveți cuvântul, vă rog. UK. Domnule președinte, Marea Britanie adepostește 36% din piețele financiare cu ridicata și uh, domină fin, uh, tranzacțiile extrabursiere. Aceste două rapoarte reprezintă un atac la adresa acestei poziții. Această microreglementare va îngreuna situația și produsele extrabursiere vor deveni mai puțin atractive. Autoritățile de reglementare știu foarte bine acest lucru, de asta o și fac. Dacă aducem tranzacționarea înapoi pe, la bursă, la cota bursieră, așa își manifestă controlul Uniunea Europeană și limitează independența. Prin MIFID se se spune că se dorește oprirea portițelor juridice, dar s-ar putea ca mecanismul să fie, rezultatul să fie exact invers, fiindcă uh, Uh, operațiunile se vor desfășura uh, într-o ciocnire permanentă cu autoritățile de reglementare. Această abordare locală și îngustă a Uniunii Europene va duce la euroscleroză și la un declin uh, al Uniunii Europene. Aceste rapoarte nu fac decât uh, să uh, pericliteze și mai mult situația bancară în Londra, care uh, în City, în Londra, care este deja amenințată de Paris și Berlin, uh, care sunt uh, geloase pe succesul financiar înregistrat de Londra. Mulțumesc, domnul Martin are cuvântul. Roger, Roger, Roger, das meine ich bitte beenden. Roger, Roger, Roger. Prin asta înțeleg că trebuie să închidem. Nu Uh, am auzit uh, așa grăita Zaratustra, ci așa grăita uh, orașul Londra. Mifid 1 și Mifid 2 sunt uh, concepte abstracte, puțin le pot concretiza. Puțin uh, își amintesc de ceea ce a spus domnul McCreevy, care s-a uh, referit la locurile sponsorizate din Londra și a spus că mm, se pot face foarte multe cu MIFID 1. Observăm ceea ce a spus domnul Barnier și majoritatea uh, spun că nu, așa nu se poate între timp 2-3 miliarde de euro au fost uh, pierdute, risipite, uh, din cauza lipsei de reglementare pe piețe. Uh, MIFID 2 reprezintă într-adevăr un progres, însă uh, mai sunt deficite de înlăturat. Uh, în sectorul OTC-urilor există în continuare mult prea multe posibilități există multe posibilități de a evita uh, legislația și în motiva ceea ce s-a stabilit la G20, fiecare actor ar trebui să poată fi controlat în mod corespunzător și acest lucru nu s-a obținut încă. De asemenea, aspectele legate de comisiuni, verzii au transformat acest uh, punct într-unul prioritar. Uh, mă întreb de ce socialdemocrații au susținut acest punct și care sunt interesele din spate, însă important este de asemenea sistemul de stimulente, pentru că dacă activitățile eronate sunt um, răsplătite în economia de piață, atunci se procedează greșit. Este important că am luat-o pe această direcție, dar în continuare am făcut mult prea puțin. Mulțumesc. Acum uh, Dau cuvântul oratorilor în nume propriu. Două minute, doamna Galpelț. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe domnul Ferber pentru aceste rapoarte. Pentru că e vorba de o muncă deosebită pe care a făcut-o și calitatea este excelentă. E clar cât de puțin transparente și de complexe deveniseră tranzacțiile financiare și um, aceasta depindea și de dezvoltările tehnologice, de exemplu, marea frecvență sau alte tipuri de tranzacționare care au adus schimbări pe piața serviciilor financiare. Noi, brațul legislativ, trebuie să ținem cont de aceste schimbări în interesul cetățenilor și al investitorilor. Iată de ce propunerea întărește și armonizează activitățile celor care furnizează servicii și competențele autorităților de reglementare a pieței. Și există și un aspect de cooperare la nivel transnațional. Trebuie să ținem cont și de acele riscuri care nu sunt evidente pe piață și în acest sens eu sunt pentru întărirea uh, rolului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare. Trebuie să ținem cont de faptul că tranzacționarea de mare frecvență ar putea presupune riscuri în lichidități sau pe piața financiară și aceasta este cu atât mai adevărat într-o situație de criză. Iată de ce cred că e important să oferim garanții uh, în ceea ce privește locurile de tranzacționare și ținând cont de faptul că accesul la fonduri a IMM-urilor a fost dificil în trecut și în cazul unor noi piețe, accesul lor la finanțare va fi de asemenea dificil, ar trebui să existe niște prevederi speciale pentru IMM-uri. Domnul Barnier spunea că Uh, piața financiară trebuie să susțină economia reală și nu invers și vreau să salut această idee. Mulțumesc! Mulțumesc și acum un minut și jumătate pentru doamna Bereș. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Parlamentul European, adoptând raportul Ferber, va trage primele învățăminte importante de pe urma directivei MIFID 1, adoptând un text care va face ca majoritatea tranzacțiilor financiare să aibă loc pe baza unor platforme bine reglementate. Iată care este înțelegerea noastră. Tranzacționarea de mare la mare frecvență care permite să se mm, efectueze numeroase ordine în câteva milisecunde va avea un cadru mai clar. Criza ne-a arătat că există practici abuzive legate de această tranzacționare de mare frecvență din partea unor actori care au uh, perturbatori ai piețelor financiare, putând să obțină un profit mare. Intenția Parlamentului merge pe calea cea bună, descurajând uh, folosirea acestei practici și uh, încadrând finanțele acolo unde le este locul, în slujba economiei reale și a investițiilor pe termen lung. Prin acest raport, Parlamentul European dorește în egală măsură să pună capăt speculei pe piața produselor alimentare, care adesea are consecințe devastatoare pentru popoare întregi, instituindu-se uh, limitări ale pozițiilor ale unor actori pe platformele de schimb. Efectul destabiliz- desta- destabilizator al speculei pe piața alimentelor sunt uh, din ce în ce mai evidente, mai ales uh, în ceea ce privește uh, piața alimentelor. Propunerea de astăzi reprezintă astfel un prim pas înainte, în direcția cea bună, dat fiind că impune limite pozițiilor care pot fi angajate de către participanții la tranzacțiile de schimb ne permite să facem un mare pas înainte. Este vorba de Autoritatea Europeană a Tranzacțiilor Financiare, care poate să interzică vânzarea unor produse financiare, al căror uh, caracter toxic la nivel economic a, este recunoscut. Aș dori să ridic un aspect important care se referă la dezbaterea între MIF 1 și textul pe care îl avem aici. Uh, momentul în care am analizat uh, MIF 1, principala contribuție a Parlamentului European a, s-a referit la consilierea oferită investitorilor, mai ales celor uh, de mici dimensiuni, în momentul în care angajau uh, o poziție de investiție. Iar această consiliere reprezintă în continuare un punct de dezbatere care trebuie lămurit pentru a se asigura că fiecare uh, poate să beneficieze, indiferent de venitul său, să beneficie, beneficieze la această consiliere în condiții transparente care să-i permită să uh, ia o hotărâre de investiție bine motivată. Ați depășit timpul alocat, spune domnul președinte. Acum aș dori să dau cuvântul doamnei Sharon Bowles. Thank you. Mulțumesc. Dacă se spune că ești pe partea sigură, atunci, sau ok, mai bine să mergi pe partea sigură. Pentru a evita specula alimentelor, s-a făcut multă publicitate și s-a spus că poziția a fost prea flexibilă. Eu una n-am avut niciodată o problemă cu limite fixe atunci când era vorba de o situație de urgență sau dacă era vorba de salvarea unui actor principal pe piață într-o zi vom avea până la urmă o cartografiere a tranzacțiilor și o interacționare a datelor fără să uh, utilizăm prea mult resursele. Aceasta ne va permite o monitorizare în domenii esențiale, cum ar fi, de exemplu, specula cu alimentele. Iată de ce este importantă autorizația și tehnologia și până acum soluțiile nu au fost găsite în acest raport. S-au făcut totuși multe pentru protecția consumatorilor, pentru reducerea stimulentelor și pentru a stimula investitorii. Cetățenii trebuie să fie încredințați că se lucrează pentru ei și că nu sunt împinși uh, într-o direcție pentru beneficiile altora. Însă, până la urmă, o interdicție totală este singura soluție posibilă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum un minut pentru domnul Sosa Wagner. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să îl felicit pe raportor și pe toți colegii care au lucrat la această reformă. Criza financiară a crescut tocmai din cauza um, unor valori foarte ciudate care au legătură cu instrumentele derivate și cu negocierile făcute în afara piețelor reglementate. Și toate acestea pentru a obține un randament maxim foarte rapid. Iată de ce e absolut necesar să avem o piață transparentă unde să se desfășoare toate operațiile uh, financiare pentru uh, a oferi o competență adecvată pentru produsele negociate, iar informația oferită să fie ușor de înțeles pentru investitori care trebuie să fie în cunoștință de cauză pentru a-și oferi consimțământul liber față de riscurile asumate. Pentru că nu e de folos transparența strălucitoare dacă până la urmă structura produselor negociate este atât de încălcită încât îi orbește pe toți. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Balț, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să îi mulțumesc lui Marcus Ferber pentru munca sa excelentă. Cred că nu a fost foarte simplu ceea ce a făcut, însă, în final, lucrurile au ieșit bine. Cred că directiva MIFID reprezintă o bază pentru reglementarea piețelor financiare și sunt cât se poate de bucuros că Parlamentul European, cu revizuirea directivei MIFID, are un punct de vedere atât de clar și de puternic. De asemenea, suntem cu un pas înaintea Consiliului, odată în plus. Îmbunătățirea structurilor piețelor uh, se îmbunătățește cu ajutorul MIFID, de asemenea, um, protecția investitorilor este sporită. Supravegherea uh, piețelor financiare prin ESMA va fi și ea sporită. Piețele financiare vor deveni puțin mai sigure doresc să uh, discut și despre investiții aici. Econul a votat cât se poate declar în acest sens. În ceea ce privește modelul de consiliere, uh, Europa stă bine. Consultanța în ceea ce privește comisioanele, transmiterea comisioanelor, onorariile, indiferent cum se cheamă acest lucru, fiecare model are avantaje și dezavantaje o condamnare uh, a unui anumit model, condamnare categorică, nu cred că ne va duce mai departe. Așadar, sunt de părere că um, calea propusă de Econ este cea bună. Mai multă transparență și flexibilitate, dar nu se interzice niciun model, pentru că calitatea consultanței nu este garantată uh, prin onorariul oferit consultanților. Cu siguranță există cetățeni care sunt mulțumiți uh, de uh, consultanții care uh, oferă consultanță gratuită. Uh, poate că ar trebui să privim lucrurile și din altă perspectivă. Cum stau lucrurile în ceea ce privește formarea în domeniul financiar economic? Poate că ar trebui să îmbunătățim oferta în școlile de profil, pentru că astfel protecția investitorilor ar fi sporită odată în plus. Mulțumesc foarte mult și acum uh, doamna McCarthy. Well, uh... Mulțumesc foarte mult. Dori, aș dori să-i mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru îmbunătățirile considerabile și inovatoare aduse acestei directive. Aș dori eh, să Mă aplec asupra două aspecte mai puțin importante, dar importante pentru cetățenii unde ni se cere să mergem mai departe și unde avem uh, compromisuri în ceea ce privește protecția investițiilor și specula pe piețele de mărfuri. Consumatorii au uh, fost uh, victimele unei consiliere neadecvată din cauza faptului că se creează o um, aplecare către produsele care aduc cel mai mult profit expunerea și uh, transparența nu funcționează. Este clar că consumatorii nu au încredere în consiliere în momentul în care se știe că s-a plătit pentru, uh, atac, pentru a face unele produse financiare mai atractive. Multe state membre au recunoscut acest lucru și introduc o interzicție în acest sens, uh, Suedia, Danemarca, Belgia și așa mai departe. Dar această interdicție nu va proteja consumatorii, ci încurajează pe investitori și bancari și pe membrii conservatori ai Parlamentului Britanic să desfințeze interdicția introdusă de Partidul Laborist. Deci vă rog să sprijiniți această interdicție pe care o, o sprijinim noi, Verzii și alte grupuri. Haideți să punem capăt acestei situații și să eliminăm portițele juridice care permit ca uh, să se ca programul de uh, World Food, de la ONU, să, să folosească bani în mod neadecvat în, în momentul în care în cornul Africii se moare de foame. Este inacceptabil așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Un minut și jumătate, Silvi Gular. <coughs> Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș vrea să spun foarte rapid că Parlamentul și Comisia și-au făcut uh, lucruri, sper că și Consiliul în curând, asupra unui subiect foarte dificil. Mulțumesc de asemenea raportorului și raportorilor din umbră. Cred că ar trebui să evităm o tendință demagogică, pentru că câteodată din afară mm, ne întreabă ce facem pentru a reglementa piețele financiare. De multe ori există o subestimare a acestui lucru și pe de altă parte trebuie să nu credem că cu bagheta magică putem rezolva toate problemele. Nu există așa ceva, dar să s-a găsit un echilibru în ceea ce privește trans- transparența, o mai bună organizare și cred că e important să susținem drepturile consumatorilor. Mai există nuanțe aici, diferențe între grupurile politice, dar există un consens în ceea ce privește protecția mai mare a consumatorilor pentru a-i proteja pe micii și mari investitori. Vom continua să lucrăm în acest sens și cred, domnule comisar, că este deja un dosar destul de complex, care face parte dintr-un context mult mai larg. Și cred că și prin sistemul de supervizare pe care l-am pus pe picioare împreună, cred că și în acest domeniu putem exercita competențe mult mai profunde. Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum două minute, domnul Mann. Directiva MIFID 2, uh, domnule comisar Barnier, este într-adevăr un uh, punct esențial pentru mai multă siguranță și mai multă stabilitate pe piețele financiare. Însă, pentru ca toți actorii să respecte aceste reguli, trebuie dată o anumită, trebuie creat un anumit cadru. Uh, domnul Marcus Ferber a propus o protecție sporită a investitorilor. Trebuie evitat ca clienții, prin consultanță eronată, să își asume riscuri prea mari informațiile trebuie să fie prezentate transparent, pentru că astfel aceasta poate să se transforme în cea mai bună strategie de investiții. Produsele uh, riscante trebuie să fie recunoscute ca atare din start și tranzacționarea cu de înaltă frecvență trebuie reglementată mai bine. Asta, asemenea tranzacții uh, tranzacționate la uh, viteza sunetului uh, trebuie să fie controlate termenele de 500 de milisecunde, um, termenul de 500 de milisecunde reprezintă un termen bun, pentru că în felul acesta plasamentul și stârnarea uh, sunt uh, rezumate la un minim. Și dacă există uh, anumite măsuri care sunt luate numai pentru a crește prețurile, atunci uh, traderii trebuie invitați să plătească pentru asta. Așadar, uh, trebuie ca contractele financiare să fie mai bine controlate. Uh, metodele de speculă trebuie să fie îngrădite. Uh, speculă în aceeași măsură și cu materie primă. Sigur că avem nevoie de materie primă pentru ca industria noastră să fie dotată cu mijloacele de producție necesare. Însă, cu siguranță, nu avem nevoie de anumite uh, pariuri care să pună în pericol uh, viața noastră. Și în această direcție trebuie puse niște limite.

De puține ori am posibilitatea uh, în plen să îl uh, laud pe domnul Ferber cu atâta convingere ca acum. A făcut o treabă excelentă, iar compromisul pe care l-a redactat și care a fost votat în unanimitate este rezultatul multor negocieri. Deci, o laudă cât se poate declară în acest sens. Doresc să abordez trei puncte. În primul rând, întrebarea referitoare la position limits. Cred că soluția care a fost găsită și care din exterior este încă combătută reprezintă calea cea corectă. cu siguranță uh, trebuie ca toți actorii de pe piață să fie responsabili, să răspundă pentru uh, foamea care există în lume, iar calea propusă de domnul Ferber este cea corectă. Al doilea punct uh, și se referă la compromisul care a fost înaintat în ultima clipă, în ceea ce privește interdicția comisioanelor. Sub forma actuală, lucrurile ar putea să schimbe piața întru totul și în calitate uh, de raportor pentru intermediere, pentru mine ar fi fost mai bine dacă acest lucru ar fi rămas deschis și la latitudinea statelor membre, pentru că în fiecare stat membru există un sistem diferit. Și să spunem acum că trebuie să ne asigurăm că comisioanele sunt uh, interzise la modul general, mie mi se pare că acest compromis merge cam prea departe pentru că include în sine un compromis uh, periculos. Sigur că în branșă există foarte mulți care sunt împotriva acestui compromis, însă mie mi se pare corect ca tranzacționarea cu frecvențe înalte să fie ținută sub control, pentru că altfel pe viitor vor exista sisteme de computere și sisteme computerizate și mai bune care, să, care vor manipula și mai puternic piața decât până acum. Deci cred că și în ceea ce privește aceste tranzacții cu frecvență mare, trebuie să mai uh, progresăm. Nu s-a putut face acest lucru în MIFID 2, dar cred că va trebui să obținem ceva mai mult în în acest sens. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum două minute... Ah, iată că există un cartonaj albastru, o întrebare, o întrebare către domnul Langen. Domnule Langen, acceptați uh, o întrebare? Da, vă rog, aveți cuvântul. Domnule Langen, știți că compromisul în forma actuală, din păcate, pentru majoritatea consultărilor cu comision nu aduce vreo modificare importantă către sine. Modificările uh, sunt cam aceleași care erau prevăzute și de către MIFID 1 și aici este vorba numai despre uh, consilierea financiară independentă, care în Germania aproape că nu există. Numai în ceea ce privește acest domeniu este introdusă o interdicție. În rest, totul va continua la fel Cunoașteți acest lucru? Cunoașteți că critica pe care ați enunțat-o față de domnul Ferber este oarecum injustă? Äh, nu am exprimat nicio critică vis-a-vis -vis de domnul Ferber. Este un compromis la care verzii nu au lucrat sau pe care nu l-au acceptat verzii, pentru că aici era vorba de niște cerințe maximale. Lucrurile ar fi putut suna altfel, am fi putut scrie statele membre se pot asigura ca uh, consultanța privind investițiile să poată fi interzisă sau să fie interzisă. Eu aș fi lăsat acest lucru la latitudinea statelor membre, nu aș fi formulat ca aici. Aici este vorba despre uh, o sarcină cât se poate declară uh, a statelor membre de a introduce interdicția. De ce nu susțin verzii acest compromis? Nu știu, nu îl critic însă pe domnul Ferber, îi critic pe verzi care doresc mult mai mult decât este posibil. Dziękuję bardzo. Mulțumesc. Și acum, domnul Winkler, două minute. Danke, Herr Präsident, liebe... Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. nu vorbim aici despre ficțiuni din science fiction, ci despre realitate. Tot ce se întâmplă aici, pe piață, aceste tranzacții sunt atât de rapide încât ele nu mai pot fi uh, măsurate cu un ceas. Iar pagubele pentru macroeconomie sunt uh, foarte mari. Așadar, dacă putem să modificăm ceva, cred că ar trebui să facem acest lucru, pentru că mulți cetățeni uh, se uh, întreabă acasă, da, ce se întâmplă cu această speculă și cum putem să o combatem? Această evoluție trebuie controlată și dacă avem această posibilitate și putem face acest lucru, atunci cred că am putea, ar trebui să o facem. Soluțiile pe care le-a oferit Econ uh, reprezintă o uh, variantă bună, niște taxe mai mari, control mai uh, puternic, uh, deci tot ceea ce stă în puterea Uniunii Europene. Cu această abordare legislativă putem să mai îngrădim puțin riscurile pentru economia comunitară. Trebuie să ne asigurăm că și consumatorii au de câștigat, pentru că nu numai frecvențele înalte trebuie să fie uh, controlate mai bine, ci și investitorii mici ar trebui să protejați mai bine. Uh, produsele Uh, care sunt tranzacționate trebuie să fie mai bine controlate astfel încât uh, și consumatorii să aibă de câștigat. De aceea, abordarea mea, avem nevoie de mai multă transparență, clientul trebuie să fie informat transparent și suficient uh, referitor la consiliere, mai ales dacă este vorba și despre o consultanță plătită și de asemenea clientul trebuie să cunoască tot spectrul de produse. Aceste produse trebuie verificate anual pentru a vedea dacă sunt și vin în interesul clienților. Și dacă tot am ajuns la acest subiect al comisioanelor, aceste comisioane trebuie să fie permise numai dacă sunt transmise mai departe către client, iar pentru uh, iar clienții trebuie să fie informați despre aceste comisioane. Statele membre trebuie să decidă ele însele dacă comisioanele uh, să fie uh, interzise cu totul sau nu. Acest lucru nu ar trebui uh, reglementat de la nivel european. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum începem procedura Catch the Eye. Doi membri au solicitat să intervină. Doamna Băsescu are cuvântul

Mulțumesc, domnule președinte. Instituțiile europene vorbesc sus și tare despre anumite aspecte ale regulamentului financiar. Acum este vorba despre uh, piețele unde sunt tranzacționate produse de bază. Această abordare uh, respectivă, uh, respectă uh, orientările Comisiei Europene care a uh, acceptat că trebuie să se pună capăt produselor derivate. Pentru noi însă nu este suficient. Uh, Trebuie să combatem specula financiară. Și nu se poate face doar pe bucăți, pentru că are efecte sociale și economice și ar trebui să combatem întreg sistemul de speculă, nu doar uh, unele manifestări, uh, nu doar forma, ci și conținutul. Iată de ce trebuie să nu ne ascundem după deget și uh, să punem capăt piețelor derivatelor și paradiselor fiscale, astfel încât clasa politică să poată controla sectorul financiar. Acum nu facem decât uh, să punem un singur băț în roțile acestui proces nefast care continuă. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul comisar Barnier are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin imediat asupra comentariului făcut de doamna Zuber. Doamna Zuber, trebuie să fim obiectivi. Pentru că nu e vorba de răspunsuri parțiale aduse de comisie, de parlament sau de către Consiliu. Noi, doamnă Zuber, analizăm fiecare produs, fiecare sector și fiecare actor financiar. De peste 2 ani și jumătate de când am onoarea să fiu comisar, am lucrat cu mulți dintre dumneavoastră și trebuie să vedem lucrurile în mod obiectiv. 28 de texte legislative. Dacă le puneți împreună, așa cum se află în acest tabel, și dacă le explicați cetățenilor europeni, puteți avea dovadă aici a, ceea ce facem în urma crizei financiare, că ne facem lucru, nu numai comisia, ci și dumneavoastră în calitate de deputat. Spuneți acest lucru, pentru că aveți motive să fiți mândri că ne facem munca în calitate de deputați europeni sau la nivelul comisiei pentru a trage lecțiile în urma acestei crize și pentru a face ceea ce așteaptă cetățenii de la noi, și anume să punem din nou pe picioare piețele financiare de care avem nevoie. Uh, pentru că aceasta lucrează în serviciul economiei reale și nu trebuie să lucreze doar în uh, slujba intereselor proprii, așa cum se făcea în trecut. Spun aceasta pentru că nu e vorba aici doar de uh, un grăunte de nisip, așa cum se spunea ceea ce propunem noi aici. Domnul uh, Kramer, doamna Gula au vorbit și au precizat propunerea noastră de economie reală. E nevoie de a ține cont de economia reală și de nevoile uh, IMM-urilor, de o piață financiară sănătoasă, transparentă și eficientă, de reguli adecvate pentru a evita ceea ce prezenta domnul Stolojan ca o problemă proprie în uh, țara sa. E nevoie, deci, de o um, a nivelului de încredere din partea investitorilor și a consumatorilor și avem nevoie de măsuri specifice pentru accesul uh, IMM-urilor la piețele financiare. Și vreau să vă reamintesc că economia europeană este finanțată în Europa în proporție de 75% de bănci și de 25% de către piețele financiare. Este o proporție inversă față de cea din Statele Unite, unde piețele financiare finanțează practic 75% din economie. Acest 25% din Europa este în continuare foarte puțin pentru IMM-uri așa că vom lucra în continuare pentru a avea măsuri specifice uh, pentru a spori accesul la piețele financiare pentru aceste IMM-uri. Bineînțeles, uh, cu niște excepții care să fie cu foarte mare atenție calibrate, în special pentru investițiile industriale și mă gândesc la ce am făcut împreună cu domnul Langen, de exemplu, în cadrul EMIR și ce facem cu domnul Caras la reglementarea bancară. Domnul Goebbels ne-a reamintit că există o clauză de revizuire a textului. Este un lucru foarte important și, de fapt, în majoritatea textelor pe care le prezentăm, eu susțin această idee a clauzei de revizuire pentru că, așa cum s-a spus aici, doamna Van Cler, doamna Galpeș sau doamna Băsescu au reamintit, trebuie să facem față aici unor piețe financiare extrem de eficace, cu o imaginație foarte bogată, care utilizează nu doar tehnologia, ci uh, câteodată și lacunele de reglementare la nivel mondial, pentru că există câteva astfel de lacune și care mm, reacționează mult mai rapid decât noi, mult mai rapid decât uh, democrație. Iată de ce avem nevoie de astfel de clauze de revizuire pentru a verifica și pentru a adapta textele noastre în funcție de nevoi. Un alt subiect care este important, știți că am fost ministru al agriculturii în uh, țara mea și am avut ocazia să mă pronunț în legătură cu comentariul făcut de doamna Swissberg, și anume uh, finanțarea crescută a uh, piețelor produselor agricole față de restul tranzacțiilor. Această finanțare a crescut în mod exponențial în ultimii ani, cu o volatilitate foarte mare și, bineînțeles, pe lângă această volatilitate a apărut și un risc de speculă foarte mare. Așa cum au arătat doamna McCarthy și domnul Schmidt, domnul Clute, domnul Goebbels, domnul Langen, doamna Bereș, domnul Thomas Mann și domnul Cutaș, aș spune și eu că îmi că susțin propunerile care au fost făcute de către raportor, pe care l-a susținut de altfel, pentru a întări, așa cum spunea domnul Gigold, domnul Gigold vorbea de opoziția comisiei, dar eu cred că întotdeauna putem vorbi de o îmbunătățire, de o ameliorare. Eu doresc să ne facem munca în mod cinstit, poate câteodată uh, păcătuiesc prin a fi prea ambițios, dar uh, încerc să vă ascult și pot să vă spun că multe din aceste texte, din fericire, Parlamentul le îmbunătățește. Deci, și aici, uh, când e vorba de limitele de poziție, unde vedem că această situație trebuie încadrată. N-am auzit uh, propuneri de interdicție Domnul Goebbels vorbea de o anumită utilitate pentru formarea prețurilor, însă aceasta trebuie limitată, reglementată pentru a evita abuzuri și tocmai acest lucru îl vom propune împreună. Și vreau să vă reamintesc ce s-a întâmplat în mai 2010 uh, cu criza din uh, Statele Unite. De altfel, nici acum, la doi ani după aceasta, n-am înțeles prea bine ce s-a întâmplat. Exista acolo nevoia acestui principiu de responsabilitate și vom vedea dacă clauza de revizuire este suficientă sau nu. Oricum, vă reamintesc că ceea ce doriți să adoptați dumneavoastră ca un cadru foarte strict de limitare a poziției, și reamintesc că și ceilalți parteneri ai G20, inclusiv americanii, doresc să facă același lucru, această propunere este susținută, domnilor și domnilor, vă ofer această informație de Comitetul Internațional al Autorităților de Reglementare Financiare, IOSCO. Aceștia arată într-un raport recent că trebuie mers în acest sens. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, aș vrea să răspund câtorva colegi, domnul Schmidt, domnul Valls, domnul Țusa Wagner, Sven Giegold, doamna Bereș, în legătură cu uh, chestiunea comisioanelor. Am încercat să găsim echilibrul cel mai adecvat. Trebuie să regle reglementăm operațiunile de tip repo și să le interzicem atunci când e nevoie. Am prevăzut această interdicție în două cazuri concrete. Consiliul, consilierea independentă și gestionarea portofoliilor. În aceste cazuri, a fi remunerat de către cel care furnizează serviciile, cred că este ireconciliabil cu posibilitatea de a oferi servicii independente pe care le așteaptă investitorul. Și sunt conștient de schimbările pe care le-ar produce pe piață o astfel de atitudine și tocmai de aceea Comisia își păstrează posibilitatea ca investitorii să recurgă la un uh, la o consiliere non-independentă dacă doresc acest lucru. Și vă reamintesc că într-un alt text, în PRIPS, am uh, evocat în mod paralel procesul de simplificare a informării și a datelor care sunt disponibile tuturor investitorilor particulari. Domnul Elmer a reamintit importanța pieței bursiere de la Londra, legătura noastră cu City-ul de la Londra este foarte important pentru întreaga Europa și nu înțeleg, domnule Elmer, în ce fel această întărire a transparenței și promovarea piețelor financiare sănătoase pe care o dorește directiva MIFID poate fi considerată ca un atac împotriva Londrei. Nu înțeleg această legătură. Eu unul am considerat întotdeauna că responsabilii de la City și responsabilii britanici ne susțineau atunci când uh, făceam eforturi de transparență pentru piața unică și pentru a avea o piață financiară sănătoasă. Și dacă nu e așa, îl rog pe domnul Elmer să ne confirme acest lucru. Poate am putea reaminti ceea ce spunea Adam Smith, nu există piață fără reguli și fără o morală a propriilor săi actori. Deci, domnule Elmer, iată, e nevoie de o morală a acestor actori financiari și asta încercăm să restabilim tocmai în urma crizei prin care am trecut și trecem. Domnul Martin se pare că, într-adevăr, acum încercăm să învățăm din lecția acestei crize și să ținem cont și de voința cetățenilor care nu mai dorește să plătească costul arbitrajului de reglementare și acestei irresponsabilități. În concluzie, doamnelor și domnilor deputați, avem nevoie de piețele financiare. Aceasta este o adevărată piatră a unghiulară. Avem nevoie de o piață Uh, sigură și transparentă și, așa cum arăta domnul raportor, până la urmă în detalii am încercat să acoperim toate lacunele existente pentru a, a lăsa cât mai multă marjă, cât mai puțină marjă de manevră acestui arbitraj a, uh, și de asemenea pentru a oferi o trasabilitate. Acesta este obiectivul pe care ni l-am dorit uh, alături de Werner Langer pentru textul EMIR și aș vrea în încheiere să mulțumesc doamnei McCarthy pentru tot ceea ce a făcut în raportul care va veni, într-o altă directivă care face parte din acest pachet în legătură cu sancțiunile penale uh, pe piață, pentru abuzuri de piață. În sfârșit, Lucrăm cu toții pentru o economie reală. Aceste piețe financiare trebuie să lucreze pentru o economie reală. La toate textele legislative, uh, MIFID, solvabilitate, fondurile de pensii, toate aceste directive trebuie să țină cont de economia reală și de investiții pe termen lung. Și tocmai din acest motiv vom deschide o adevărată dezbatere pentru a vedea cum să nu sancționăm investitorii și mai mult decât atât să îi încurajăm. De aceea voi susține propunerea domnului Bals pentru o educație financiară, educație formare financiară care este foarte importantă. aș vrea uh, să spun că mă alătur și eu uh, mulțumirilor pe care le-ați adresat uh, raportorului, domnul Ferber, care sunt absolut justificate. Este un dosar foarte complex, esențial în acest pachet uh, pe care vi l-am prezentat și uh, sper să se termine cu bine în uh, aceste ultime zile pe care le avem în față. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnule comisar! Și acum are cuvântul raportorul domnul Marcus Ferber pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, voi fi cât se poate de succint. În primul rând, mă bucur să am atâta sprijin de la extrema stângă până la extrema dreaptă. Nu știu dacă este bine, important este însă să găsim undeva la mijloc un compromis, ceea ce am și făcut. Pe de altă parte, trebuie să subliniez că vorbim aici despre un regulament privind uh, reglementarea piețelor financiare. Deci, pe ce piețe au loc tranzacțiile? Tranzacționarea produselor financiare este mereu în legătură cu riscurile, pentru că o piață financiară lipsită de riscuri nu există. Deci, uh, cei care uh, vor așa ceva nu vor avea niciodată o piață financiară uh, nereglementată. Ceea ce ne-am dorit noi a fost ca tranzacționarea cu produse financiare să aibă loc în cadrul unui uh, cadru reglementat. Iar, pe de altă parte, ne-am dorit ca aceste piețe financiare să ofere o plusvaloare pentru economie și nu să existe doar pentru sine însele. Pentru că dacă trebuie să învățăm ceva dinainte de 2008, din perioada respectivă, uh, perioada în care uh, piețele au devenit independente și nu au mai oferit o plusvaloare economiei, iată, aceasta este lecția pe care trebuie să o învățăm. Deci, cred că împreună am reușit să ajungem la niște rezultate bune și mulțumesc uh, pe această cale tuturor raportorilor din umbră care au contribuit la acest rezultat, iar în următoarele luni uh, ne vom așeza la aceeași masă cu Consiliul și sperăm să ajungem la un rezultat al negocierilor foarte bun. Uh, această atmosferă foarte bună din ultimul an din cadrul uh, discuțiilor. Sper că acesta se va păstra și în continuare. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ferber! Cu aceasta încheiem uh, dezbaterea comună, iar votul va avea loc mâine la 11.30. Și acum următorul punct de pe ordinea de zi este